Dear colleagues, we can start. Dragi colegi, haideți să începem. Ședința din această dimineață. Îl avem alături de noi pe ministrul francez Michel Sapin. Bine ați venit! Este o plăcere să purtăm acest dialog economic cu dumneavoastră, cu Franța. Este primul dialog economic după punerea în aplicare a reglementărilor din cadrul pachetului celor șase măsuri și apreciem foarte mult prezența dumneavoastră aici. După cum ați văzut, marțea trecută Comisia a confirmat în analiza sa din primăvară că Franța beneficiază în ultima vreme de o tendință pozitivă în ceea ce privește creșterea PIB-ului, la fel ca alte state membre ale Uniunii Europene, și de asemenea faptul că se reduce deficitul într-un ritm mai rapid decât ne-am fi așteptat. Până la urmă, deficitul pe 2014 va fi 4%, 2015 3,8%, în timp ce în analiza trecută se prevedeau 4,3% și 4,1%. Deci, uh, în acest cadru nu mai vorbim de flexibilitate, ci de prudență. Și cifrele confirmă că strategia noastră de gestionare a deficitului pentru a ajunge la, deficitul, uh, la un deficit de sub 3% în 2017 funcționează. După cum știți, pe de altă parte, Franța a inițiat un program de reforme ambițios. Dau acum cuvântul domnului ministru Sapa pentru a asculta punctul de vedere în legătură cu situația din Franța, dar poate și, în general, în legătură cu situația generală din Europa, și perspectivele economice și chestiuni legate de reformele economice. Michel Sapin, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Doresc să vă spun tuturor, după ce veți spune căștile, că este o plăcere pentru mine să mă aflu azi printre dumneavoastră. Ați spus, domnule președinte, că e prima dată când Franța participă la acest dialog economic în cadrul noilor măsuri și mă bucur că sunt primul prezent aici. Știu că Franța este așteptată și îmi place când Franța e așteptată pentru că aceasta, acest lucru obligă Franța să răspundă așteptărilor și mă bucur că astăzi răspund eu acestor așteptări. Mă bucur că această întâlnire are loc uh, la un an după remanierea guvernului francez, un an de la începutul activității guvernului Valls, um, un an de la prezența mea în uh, guvernul uh, Franței, um, la Ministerul de Finanțe pe care îl cunosc, când cunosc uh, chiar dinainte de moneda euro și de tratatul de la Maastricht. Eu sunt pasionată în slujba construcției europene, uh, și construcție economice și monetare. Câteva cuvinte acum, pentru că principiul, principiul aici este de a vă da posibilitatea să, răspund, să puneți întrebări la care să vă răspund uh, apoi. Este foarte bine așa. Deci, pentru început, câteva cuvinte despre situația din Franța, dar și situația din Europa în general, pentru că nu pot să existe um, diferențe între situația statelor noastre și situația din lume în general și nici între situația din lume în general și situația statelor noastre membre. Știu că Franța aici, uh, mai mult decât în alte părți, este victima unor clișee, dar în orice clișeu există și o parte de adevăr. Uh, Singura problemă legată de un clișeu este faptul că reprezintă imaginea dintr-un anumit moment, deci este staționară această imagine, dar în Franța lucrurile evaluează în ceea ce privește seriozitatea uh, în rigoarea bugetară și în reforme. Pentru a spune lucrurile foarte simplu, Franța astăzi respectă angajamentele sale bugetare legitime și a lansat din 2012 și o va face până în ultima zi la puterea guvernului meu, deci s-a angajat pe calea unor reforme profunde, progresive, negociate pe cât posibil, pentru că știu că reformele cele mai bune sunt negociate, dar și reforme profunde care schimbă situația noastră economică și financiară. În ceea ce privește aspectele bugetare, importante pentru dumneavoastră și de care v-ați ocupat și în legătură cu care ați criticat Franța în trecut și poate veți face și astăzi, pot să vă spun următorul lucru. Um, așa cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, în 2014 Franța a depășit așteptările în ceea ce privește deficitul său bugetar. Acest lucru înseamnă că toți cei care își puneau întrebări în mod legitim în octombrie anul trecut dacă Franța și-a respectat obligațiile în 2014, dacă nu ar trebui să se treacă la o fază de sancțiuni din punct de vedere bugetar la adresa Franței, toate aceste persoane acum pot să fie asigurate pentru că toate rezultatele constatate de organisme independente arată că Franța a respectat obligațiile sale fundamentale în 2014, chiar dacă, bineînțeles, nu a respectat nivelul de deficit nominal de 3%. Pentru anii următori, 2015, 2016 și 2017, um, suntem de acord cu noile recomandări ale Comisiei adoptate de Consiliu și ați citat câteva cifre, domnule președinte, pentru anul acesta, ultimele previziuni ale Comisiei uh, sunt de 3,8% deficit public nominal în Franța și acesta este și cifra pe care, care este obiectivul nostru, pe care ne-am fixat-o um, și uh, am votat-o în legea finanțelor pentru 2015. Același lucru e valabil pentru 2016 și 2017. Franța își va respecta obligațiile și va trece sub 3% în 2017. În, în aceste condiții e nevoie de eforturi, eforturi de control ale cheltuielilor noastre publice. Dacă anul 2014 a fost mai bun decât s-a prevăzut, acest lucru se datorează faptul că s-a strâns mai mult din impozite pentru că în 2014 creșterea în Franța a fost prea scăzută, așa cum s-a întâmplat în toată zona euro și în Uniunea Europeană. Nu, acest lucru se datorează faptului că în a doua jumătate a anului am controlat cheltuielile publice și am făcut economii de aproape 6 miliarde de euro și acesta reprezintă diferența între cele prevăzute și cele constatate și continuăm să facem acest lucru în cadrul unui program de economii la buget, un program amplu, dar și foarte țintit pentru a nu avea consecințe asupra creșterii economice, pentru că până la urmă aceasta este problema cu care ne confruntăm. Cum să continuăm rigoarea, cu rigoarea bugetară absolut necesară, cum să facem să scadă deficitul pentru a nu ne crește datoriile și în același timp cum să ne scadă datoriile fără a încurajând în această perioadă fragilă creșterea economică redresare economică care are loc, dar este încă prea scăzută. Ea trebuie să fie durabilă și să aducă locuri de muncă, pentru că până la urmă în Franța, ca și în alte state membre, ocuparea forței de muncă este prioritatea numărul 1. Deci, Franța va răspunde angajamentelor sale de seriozitate bugetară. În al doilea rând, al, un, din nou, un al doilea clișeu. Uh, Franța trece printr-un program de reforme? Da. Din 2012, Franța trece printr-un program de reforme în toate domeniile. Și vă dau un exemplu. Competit competitivitatea întreprinderilor a fost grav afectată de anumite impozite sau cotizații pe care, de care trebuiau să se achite întreprinderilor, întreprinderile și avem un program acum care va duce la o reducere a acestor taxe și impozite cu 4 miliarde. Rezultatele încep să se vadă și întreprinderile revin la niveluri de profit mai ridicate, echivalente cu cele din 2010 și se observă că și intențiile de investiție ale întreprinderilor uh, au crescut. Ieri uh, Uh, s-a comunicat, uh, s-au comunicat cifre în legătură cu intențiile de investiții ale întreprinderilor în Franța. E vorba, acestea au crescut cu 7% în 2015 sau vor crește cu 7% în 2015 și, bineînțeles, acestea sunt foarte importante pentru că uh, exporturile contează în creșterea economică, dar um, lipsesc investițiile, mai ales investițiile private. Și uh, aceste investiții se aliniază cu intențiile Comisiei Europene și ale Parlamentului European, și anume de a încuraja investițiile pe întregul teritoriu uh, și mai ales în statele care au nevoie de aceste investiții. Un al doilea aspect foarte important legat de reformele actuale este legat de piața muncii. Deci, o primă reformă pe care o cunosc bine, pentru că am, am fost ministrul muncii înainte să fiu ministrul de finanțe uh, și, uh, deci, uh, am participat la reforma concedierilor colective pentru a-i ajuta mai mult pe lucrătorii concediați pentru că trebuie să ajutăm. Acesta nu trebuie să fie considerat un obstacol la angajare. Vom continua să o facem cu un nou proiect de lege care a fost adoptat în Consiliul de Miniștri și va fi discutat în Parlament înainte de vacanța de vară. Vă dau aceste două exemple, pot să vă dau și multe alte exemple din toate domeniile pentru a vă arăta că Franța face reforme, dar reforme progresive, negociate pentru uh, ca aceste reforme să fie durabile. Durabilitatea, evitând conflictele, pentru că clișeul este legat de Franța este faptul că uh, francezii fac grevă sau intră în conflicte sociale foarte ușor, uh, um, observăm în ultimii ani că au loc mai multe greve în alte statele Uniunii Europene decât în Franța, pentru că în Franța există o voință de negociere. Acum, în câte, cele câteva cuvinte care mă, în câteva minute care îmi rămân, doresc să vă vorbesc despre noi, europeni, nu doar de rolul Franței în Europa, pentru că Franța va răspunde responsabilităților sale, pentru că uh, reprezintă aproximativ 20% din PIB-ul din zona euro, deci Franța are responsabilități în zona euro și vom răspunde acestor responsabilități, dar Franța participă și la construire construirea Europei de azi și de mâine, așa că voi spune câteva cuvinte în legătură cu prioritățile noastre din următorii ani, în legătură cu care am dorit să avansăm mai rapid. Um, mai întâi, fiscalitatea. <clears throat> nu trebuie să vă spun dumneavoastră acest lucru. Să vă spun ce înseamnă convergența piețelor, ce înseamnă convergența bancară, ce înseamnă convergența costurilor de producție sau um, costurile muncii, dacă avem divergențe, dezacorduri sau chiar fac fracturi de ordin fiscal între statele noastre. Deci, fără a merge până la o armonizare fiscală, dar punând capăt unor situații absolut anormale de concurență fiscală uh, care fac mult rău anumitor state membre, este o dorință comună a noastră și Franța promovează această dorință. A promovat-o recent alături de Germania și Italia uh, printr-o inițiativă comună și Comisia face în momentul de uh, față propuneri legate de transparența în așa numitele decizii fiscale, dar și în ceea ce privește transferul de valori între statele membre în condiții care nu respectă uh, um, valoarea produsului economic creat în fiecare stat membru. Uh, deci trebuie să învățăm neapărat uh, în acest domeniu. Și dacă ne uităm la modul cum arătau lucrurile acum câțiva ani, acum câțiva ani era de neconceput să se pună capăt acestor situații, iar astăzi aceasta devine o preocupare reală a noastră tuturor și putem avansa rapid în acest domeniu. Și acum, uh, în încheiere, câteva cuvinte pentru a lăsa apoi uh, uh, timp pentru întrebări. În acest um, în dialogul din cadrul semestrului european, un dialog absolut util, necesar, trebuie să gândim situația bugetară la nivel european, să gândim situația economică dar și reformele structurale necesare la nivel european, la nivelul ansamblului Uniunii Europene și mai ales la nivelul zonei euro. Această viziune globală trebuie să fie mai importantă decât aplicarea ei în fiecare stat membru. În trecut, pentru că au existat anumite dificultăți sau crize, de multe ori uh, am abordat situația pe țări dar nu am gândit suficient lucrurile global sau care sunt consecințele globale asupra întregii zone euro. Deci, cred că trebuie să modificăm modul în care abordăm lucrurile, să modificăm metoda. Este indispensabil acest lucru. Să știm ce dorim la nivel global pentru întreaga zonă euro uh, din punct de vedere bugetar și apoi cum aplicăm această voință comună în fiecare stat membru, pentru că, bineînțeles, fiecare stat membru are propriile sale particularități inclusiv la nivel de reforme structurale. Deci care este obiectivul comun la nivel fiscal, la nivel social, și la nivelul piețelor, serviciilor sau la nivelul piețelor în diferite domenii. Deci, încotro dorim să ne îndreptăm cu toții împreună și apoi să vedem cum abordăm lucrurile și situația uh, fiecărei stat membru cu propriile sale particularități. Franța, oricum, va promova această nouă cultură a abordării lucrurilor la nivel global uh, înainte de aplicarea uh, măsurilor în fiecare țară, care, bineînțeles, este necesară. Vă mulțumesc, domnule ministru, spune domnul președinte, și acum dau cuvântul colegilor, mai întâi domnul Balț. Herr Vorsitzender, Herr... Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vreau să vă mulțumesc pentru curajul său și hotărârea de care dați dovadă Vă mulțumesc că ați venit uh, în fața comisiei noastre. Uh, de ce spun asta? Pentru că predecesorul dumneavoastră nu a reușit să găsească timpul necesar pentru a veni la noi. În orice caz, vreau să pun accent pe două lucruri. În primul și în primul rând, problema bugetului Franței. Pactul de stabilitate și creștere are drept obiectiv atingerea unui, uh, bugetar, unui buget echilibrat pe termen mediu. Ce înseamnă asta? Că un deficit de minus 2, uh, minus 3% trebuie să uh, fie urmați de mai mulți ani în care deficitul să fie pozitiv. Din ce am citit eu, Franța în ultimii ani a avut întotdeauna un uh, deficit bugetar de uh, minus 2, minus 3% și de aceea gradul de îndatorare al statului crește permanent. Acuși uh, veți ajunge la procentul la, la 100% din PIB. Prin urmare, vreau să vă întreb cum anume veți încerca să ajungeți la o datorie de sub 60% din PIB, așa cum uh, este stabilit în Pactul de Stabilitate și Creștere. Care sunt uh, măsurile pe care intenționați să le luați? În al doilea rând, uh, sistemul de pensii și costurile implicate de acesta. 40% din PIB-ul Franței este dedicat sistemului de pensii. Tendința este de asemenea ascendentă alte state din zona euro, dar și din afara zonei euro, uh, încep să, au, să aibă tendințe diferite. Vârsta de pensionare de 61 de ani este una dintre cele mai scăzute dintre vârstele stabilite în statele OCDE. Prin urmare, vreau să vă întreb care sunt măsurile pe care, le, pe care intele, intenționați să le puneți în aplicare și în acest domeniu, pentru că provocările pe viitor vor fi mari, cu siguranță. Mulțumesc! Merci. <coughs> Merci beaucoup. Il me faut aucun... Mulțumesc mult! nu am nevoie de curaj sau nu am avut nevoie de curaj pentru a veni aici în fața dumneavoastră, ci e o plăcere să port cu dumneavoastră acest uh, dialog care cu siguranță este unul ex- este unul uh, foarte, uh, foarte exigent, dar uh, cu toate acestea este unul pozitiv. Ei bine, um, revenind la gradul de îndatorare, uh, în uh, cazul Franței, situația era una dificilă încă înainte de criza din 2008-2009, încă înainte ca la nivel european să se decidă respectarea criteriilor de la uh, Uh, Maastricht. Uh, deci, iată, situația noastră era gravă, plecăm de departe și tocmai de aceea acțiunile noastre sunt dificile sau măsurile pe care trebuie să le întreprindem noi sunt uh, mult mai greu de implementat decât cele implementate în alte state, dar cu toate acestea facem eforturi. În primul și în primul rând, trebuie să respectăm pers- perspectivele, ambițiile pe care ni le-am fixat noi și pe care le-am uh, Uh, stabilit împreună cu Consiliul în ceea ce privește deficitul nominal. Uh, asta nu s-a mai făcut de mult timp încoace, dar se face în momentul de față. Eu cred că putem ajunge la 3% în 2017. În al doilea rând, în această perioadă nu trebuie, pornind de la principiul bugetar, să luăm măsuri care ar fi mult prea severe și care nu ar face nimic altceva decât să distrugă relansarea economică slăbuță pe care, avem, uh, pe care o avem în momentul de față și pe care o dorim mult mai uh, puternică pe viitor. Deci în această perioadă de relansare economică e important să găsim un echilibru între obligațiile noastre în ceea ce privește uh, deficitul public și ceea ce privește investițiile pe care trebuie să le facem pentru a încuraja relansarea economică. Deci, Trebuie să facem în așa fel încât până la final uh, datoria publică să, să fie stabilizată. Și mai apoi vom încerca să scădem încet încet gradul nostru de îndatorare și să ajungem la obiectivele stabilite în pact. În al doilea rând, la a doua întrebare, noi am pus în aplicare o reformă în ceea ce privește pensiile. Această reformă se va pune în aplicare progresiv. Uh, vârsta de pensionare crește progresiv. Dumneavoastră vorbeați despre 61 de ani, dar să ne amintim că nu cu mult timp în urmă vârsta de pensionare era de 58 uh, de ani. Prin urmare, iată, lucrurile evoluează. Mai apoi, în Franța avem avantajul uh, ratei demografice, care este una pozitivă. Dacă astăzi avem dificultăți în a finanța sistemul nostru de pensii, știm că peste 10-20 de ani, cu siguranță, dificultățile acestea nu vor mai fi aceleași. Uh, situația aceasta nu se regăsește în alte state membre și tocmai de aceea acele state membre trebuie să aibă o politică prudentă uh, când vine vorba de garantarea sistemului lor de pensii. Mulțumesc. Doamna Ferreira, în numele socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule ministru, că ați venit uh, în uh, comisia noastră. Voi pune întrebările în uh, limba mea maternă. Deci voi vorbi portugheză. Dați-mi voie să vă mulțumesc și dați-mi voie să vă felicit pentru succesul pe care, iată, Franța îl reputează în diferitele domenii pe care le-ați menționat deja în prezentarea dumneavoastră. Dar Franța, care a fost întotdeauna unul dintre statele care au contribuit la uh, creșterea europeană, ar trebui să ne spunem mai degrabă ce lecții a tras din experiențele din uh, trecut. Dați-mi voie să vă, să vă întreb cum anume vreți să continuați a, con- a contribui la creșterea Uniunii Economice și Monetare, pe care de altfel ați uh, înființat-o cu ajutorul altor state. Care sunt lecțiile pe care Franța ni le poate da pentru a aduce din nou stabilitatea în Europa? În al doilea rând, Grecia. Acum zona euro pare să recâștige din stabilitatea inițială. Creșterea economică pare să se fie relansat. Însă Grecia reprezintă în continuare o problemă. Și tocmai de aceea aș vrea să aflu dacă viziunea Consiliului asupra uh, Greciei este pozitivă sau nu. Apoi, în uh, al treilea rând, uh, impozitarea la nivel european. Știți că în, Europa, în uh, Parlamentul European am constituit un grup de lucru care se ocupă de această problemă. Uh, Franța oare ne poate ajuta ca uh, în eforturile noastre să ajungem totuși la atingerea ambițiilor pe care ni le-am stabilit și anume aceea de a garanta o stabilitate a impozitării în Europa? Ne puteți ajuta să discutăm cu Consiliul și cu Comisia? Avem nevoie de aceste mișcări pentru că cerem până la urmă uh, multe sacrificii din partea cetățenilor europeni și uh, bineînțeles că o atitudine uh, Um, foarte severă pe plan fiscal din partea unor state membre nu este neapărat necesară. Trei întrebări într-una. Da, în ceea ce privește reforma fiscală, e clar că Franța este foarte hotărâtă în acest sens, dar și uh, Franța, dar și Germania și Italia, în așa fel încât încă din 2015, pentru că acest lucru se poate fi aplicabil deja în 2016, să existe prevederi precise tocmai pentru a pune capăt unor situații anormale, prejudiciabile. Prejudiciabile, evident, pentru spiritul civic, pentru că e absolut insuportabil să fii ca și cetățean, ca și întreprindere, să trebuiască să plătești uh, impozite în timp ce alții, uh, bine mersi, scapă de acest lucru și asta în mod legal. E clar că e prejudiciabil din punct de vedere economic. De asemenea, E clar că pe, această, pe acest subiect Comisia va face propuneri și asta până în vară vom avea deja niște decizii în acest sens. Vom avea un pachet global de luptă împotriva unor astfel de situații anormale în materie de optimizare fiscală. Acum, în ceea ce privește Grecia, noi am avut, Franța a avut o poziție clară încă de la bun început și mă bucur de faptul că în jurul acestei poziții gravitează astăzi dezbaterile. Primul element, a existat o alternanță puternică la nivel politic în Grecia și acest lucru trebuie să fie respectat. E vorba de democrație. Deci nu putem să spunem că, da, uitați, există o alternanță în Grecia și nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește relațiile cu instituțiile europene. Deci e absolut legitim să ținem seama de această alternanță și de dorința exprimată de către populație. Dar, pe de altă parte, și nu vine ca și contradicția acestui fapt. Grecia este membru de plin, cu drepturi de pline a Uniunii Europene. Banca sa centrală e și Banca Centrală Europeană, e membru FMI încă de în momentul în care acesta s-a creat în 1945. Deci e vorba de o națiune care are anumite angajamente și care trebuie să fie respectate. Și în jurul acestor idei am organizat dezbaterile și astfel vom reuși să găsim o, de, o soluție. Evident, locul Greciei rămâne în continuare în interiorul Europei și în interiorul zonei euro. Apoi, politica monetară. Eu sunt convins de un lucru. Trebuie să înregistrăm progres. Dificultățile cu care ne-am confruntat în ultimii ani, dificultățile uh, cu care s-a confruntat Grecia, demonstrează că există un dezechilibru în interiorul Uniunii Economice și Monetare. Există un antagonism, de aceea noi trebuie să înregistrăm progres pentru ca acest dezechilibru să fie redus. Eu cred că putem Uh, să realizăm multe, uh, însă fără a schimba total uh, textele legislative și tratatele. Putem face progrese pentru a obține acea convergență care să armonizeze prevederile existente și dezbaterea poate avea loc aici, în Parlament. Anumite dezbateri au loc în momentul de față la nivel fiscal și la, aici în Parlament și la Consiliu și e foarte bine că putem dezbate și putem avansa astfel și că uh, Uh, se poate transmite un mesaj către Comisie. Deci trebuie ca în următoarele luni să avansăm pe acest subiect al Uniunii Economice și Monetare. Thank you. Președintele, mulțumesc. Da, într-adevăr, lucrăm pe acest subiect. Și e clar că ne așteptăm la modificări importante pe acest dosar. Mulțumesc, Liza, pentru aceste întrebări și domnul Bert Luche, grupul ECR. Mulțumesc. Dank, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Prietenia germano-franceză a fost uh, întotdeauna esența uh, înțelegerilor europene și multe s-au realizat tocmai datorită acestei prietenii strânse, dar uh, în ultima perioadă prietenia a început să șchioapete președintele grupul, Partidului Socialist l-a uh, acuzat pe domnul Schäuble de a avea o atitudine antifranceză. Astfel de declarații nu uh, sunt de așteptat din partea unor prieteni. Motivul pentru această declarație este acela că uh, domnul Schäuble a spus la un moment dat că Parlamentul uh, francez ar trebui să își impună deciziile. Acum, uh, politica economică franceză a pus în aplicare decizii care nu sunt prea obișnuite la nivel european în momentul de față. cheltuierile bugetare uh, în, în, din PIB-ul francez este al doilea ca mărime din statele OCDE, OCDE și, de asemenea, gradul de îndatorare al Franței este unul imens printre statele OCDE și se pare că aceste cifre nu pot fi controlate de către guvernul francez. Prin urmare, uh, am putea înțelege de ce ar exista dorința de a obliga Franța să facă una sau alta dacă e să avem o armonizare fiscală la nivel european. Însă se pune întrebare dacă așa ceva este compatibil cu principiile democratice, dacă până la urmă N-ar fi bine ca fiecare stat membru în parte să aibă posibilitatea de a lua deciziile care îi se par potrivite pentru condițiile uh, în care se află. Oare nu ar fi bine să lăsăm uh, statele membre să cheltuiască atâta timp cât cred că investițiile acestea sunt necesare pentru creșterea economică? Deci vreau să vă întreb dacă nu sunteți de părere că până la urmă uh, principiul uh, subsidiarității este, ar trebui să fie mai puternic apărat la nivel uh, european? Nu sunteți de părere că până la urmă influența asupra politicilor economice ale statelor membre este mult prea mare? Mulțumesc! Eh, <coughs> păi tocmai aceasta este și uh, Europa. Noi trebuie în fiecare din țările noastre să facem ceea ce este bine pentru fiecare din țările noastre și respectând și suveranitatea națională în momentul în care această suveranitate face parte și din tratatele care ne unesc. Ați vorbit despre fiscalitate. Fiscalitatea integral ține de suveranitatea națională. Mai sunt și alte aspecte. Spre exemplu, chestiunea bugetară. Bugetul este votat de fiecare dintre parlamentele noastre naționale, cu dezbateri, cu o monitorizare, uh, pentru că, da, e adevărat, avem aceeași monedă, deci uh, ceea ce se întâmplă la vecini uh, poate avea o influență asupra noastră. Dar Europa, pentru că acest proiect să funcționeze, este să, se poate face în momentul în care se respectă suveranitatea fiecărui stat, fiecărui popor. Și asta într-un spirit de solidaritate. Și toate reformele pe care le întreprindem în Franța, Uh, nu le întreprindem și de fapt reiau ceea ce spuneați dumneavoastră adinaori uh, referitor la uh, prietenia franco-germană. Nu facem acest lucru pentru că suntem francezi, ci pentru că e un lucru care este bun pentru Franța și știm că va fi bun și pentru întreaga Europa. Și, de fapt, n-ar trebui să spun uh, în primul rând pentru Franța și în al doilea rând pentru Europa. Nu, ci ar trebui să spun simultan și pentru Franța și pentru Europa. Faptul că astăzi Franța este în măsură să-și respecte angajamentele bugetare pentru a-și diminua bugetul este ceva bun pentru noi, pentru că Franța nu își poate permite să acumuleze deficit peste deficit peste deficit, care la un moment dat vor pune probleme. Piața deocamdată are încredere în noi, ne împrumută cu dobânzi foarte mici asemănător cu dobânzile din Franța, din Germania sau din alte țări. Dar această încredere trebuie să se fie și meritată, deci asta o vom face. Și mai avem și solidaritatea care este absolut necesară. Aș vrea să vă spun că o țară precum Franța, care e a doua țară prin economia sa în Europa, care are și cred că toată lumea e de acord cu mine, nu? are un rol. Acum nu știu dacă e un rol, ar spune eu, indus de istorie, dar este un rol în realitatea europeană, de a construcției europene. E bine, o astfel de țară are răspunderi, atât față de ea însăși, cât și față de Europa. Și ceea ce îmi doresc eu este ca Franța să fie la înălțimea acestor răspunderi față de propriul sau popor, și asta e răspunderea mea ca și membru al guvernului, al, ca, al unui parlament ales de către popor, și în același timp îmi doresc ca Franța să fie la înălțimea răspunderilor sale la nivel nivel european. Și voi încheia referindu-mă la dialogul franco-german. Mi se întâmplă să mai citesc în presa germană declarații ale unora și altora de responsabili politici, responsabili de partid, care pot fi neplăcute pentru Franța, dar asta face parte din dezbatere. E adevărat că și în Franța există același lucru față de Germania, dar pot să vă spun o, un lucru. Nimic nu poate fi rezolvat în Europa dacă există o, un antagonism între Franța și Germania. Deci, am să reformulez fraza în mod pozitiv. Nimic nu poate avansa în Europa dacă nu avem o convergență de puncte de vedere între Franța și Germania. Și Iată, mai există încă o a doua condiție fundamentală, trebuie ca această convergență să fie în măsură să stimuleze, să antreneze și ceilalți parteneri, să fie în măsură să-i unească în jurul aceleiași idei mai multe popoare europene. Iată, aceasta este părerea mea în ceea ce privește dialogul franco-german. Mă înțeleg foarte bine cu omologul meu, domnul Schäuble, și chiar dacă uneori are anumite intervenții care ar putea fi interpretate uh, ca și dezagreabile, bine, când suntem uh, uh, față în față și discutăm, nu e cazul. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Cora Van Oldengheze din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, apreciem prezența dumneavoastră astăzi aici, în această ședință. Mai întâi, aș dori să mă refer la manifestul Partidului Socialist uh, propus de domnul Deli, pe care îl, îl susțineți. Acest manifesto lansează un apel, printre alte lucruri, și anume o relaxare a regulilor bugetare și lansează un apel către BCE pentru a deveni o ultimă garanție garanție de ultim resort. Acum aș vrea să vă întreb, Recunoașteți importanța regulilor bugetare comune pentru a avea niște finanțe viabile în Europa și sunteți de acord cu acest apel lansat de către manifestă pentru a avea o astfel de relaxare și asta dincolo de marja de flexibilitate deja existentă și mai general sunteți oare de părere că textul manifestului ar putea să uh, reasigure alte instituții și alți, uh, alte state membre în privința seriozității de care dorește să dea dovadă Franța referitor la reforma economiei sale și la uh, dialogul constructiv cu partenerii săi europeni. Și în final aș dori să vă întreb și despre pachetul de reforme economice și legislative înaintat de, uh, de, de guvernul dumneavoastră. Domnul Macron a indicat faptul, și citez, că nu ar trebui în Partidul Socialist să se autorizeze o astfel de uh, deschidere către uh, aceste reforme economice. Sunteți de acord că e nevoie totuși de oarecare fermitate în momentul în care vrem să implementăm anumite reforme și schimbări legislative? Și întrebarea mea este cum anume veți face pentru a aborda niște probleme mai fundamentale care amenințează stabilitatea fiscală în Franța, cum ar fi, spre exemplu, povara fiscală, mai ales asupra celor care muncesc? Și cum veți face față și problemei cheltuielilor la, la nivel de autorități locale? locale, care de asemenea uh, reprezintă o dificultate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare și vă mulțumesc și pentru atenția de care dați dovadă față de dezbaterile interne în Partidul Socialist și vă promit să fiu și eu la o, foarte atent la următoarea dezbatere din propriul noastră partid și să citesc cu mare atenție toate textele care ar putea să fie scrise în, această, în cadrul acestei dezbateri de către membrii partidului noastră. E foarte informativ și din punctul nostru de vedere și deci dincolo de această maliciozitate pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, e clar că e vorba de întrebare întrebări legitime. Franța a construit împreună cu alte state membre aceste reguli bugetare. Aceste reguli bugetare au fost puse la punct împreună cu celelalte state membre și conțin oarecare marjă de flexibilitate. Franța își dorește respectarea acestor reguli cu toată marja de flexibilitate care există și exact în acest cadru, într-un spirit de respectare scrupuloasă a acestor reguli, am luat anumite decizii, au fost decizii luate de Comisie, de Consiliu, vis-a-vis -vis de Franța și vis-a-vis -vis de ultima recomandare uh, emisă de Consiliu în urma propunerii Comisiei. Și după cum ați remarcat, după cum știți, această recomandare este convergentă, armonizată cu deciziile luate de Parlamentul francez și cu prognoza realizat, economică realizată de Comisia Europeană, dacă nu mă înșel, a fost prezentată chiar marțea trecută. Există o convergență absolută și cred că această convergență trebuie să ne bucurăm de ea și nu să începem să uh, subliniem uh, tot felul de dezbateri colaterale. Apoi, reformele economice, repet încă o dată, sunt necesare, sunt necesare pentru Franța, am vorbit despre deschiderea anumitor magazine, spre exemplu, duminica, dar e vorba doar de acele zone turistice, e evident, sunt turiști care sunt prezenți duminica și luni pleacă și dacă nu reușește să-și cumpere o, un suvenir duminică înainte de a pleca, atunci îl cumpără luni dintr-o altă țară. Ar fi păcat. De aceea avem nevoie de o astfel de reformă care ar permite anumitor zone turistice, anumitor uh, regiuni să deschidă magazinele și duminică. Și asta face parte dintr-o realitate, dar e clar că putem fi sau nu fi de acord. Există dezbateri. Știu la ce anume vă referați. Cred că vă referați la utilizarea unui instrument de care dispunem uh, prin Constituția franceză, articolul 49.3, pentru a face în așa fel încât textele noastre să fie adoptate. Eu aș prefera, în momentul în care o majoritate clară, netă, fără niciun fel de contestație, uh, referitor la piața muncii, aș prefera să avem o reformă, o procedură clasică. Dar, uh, bun, n-a fost cazul. Astfel de reforme au fost adoptate, vor continua să fie adoptate. Au existat dificultăți pe acest subiect. Guvernul din Franța a dat dovadă de fermitate și de hotărâre. În momentul în care propunem o reformă, înseamnă că suntem convinși că ea este bună și o vom apăra până la capăt și ne vom asuma până în ultima zi răspunderea noastră în cadrul acestei majorități din Parlamentul francez. Thank you. Or Dimitris Papadimoulis. Mulțumesc. Din partea GUE are cuvântul domnul Papadimoulis. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule Sapa, doresc să vă urez bun venit aici în Parlamentul European. Nu cred că e nevoie de curaj, în ciuda celor spuse de colegul meu german, pentru a veni aici la Parlamentul European. Prezentarea dumneavoastră a fost o odă pentru consens. Numai prin consens putem avansa în Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont și de consecințele sociale ale reformelor și trebuie să încercăm să găsim tot ceea ce este necesar pentru a ajunge la un consens. Ați spus că Franța dorește să garanteze această uh, flexibilitate și elasticitatea pactului de stabilitate, care deja a dat rezultate în anumite economii. Și cred că nu doriți această flexibilitate doar pentru statele mari, ci pentru toate statele membre. Am notat cu satisfacție faptul că ați spus că în Consiliu, în Eurogrup, trebuie să se țină cont de voința exprimată de greci, de poporul grec, o voință de schimbare și, în același timp, însă trebuie să se respecte regulile. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Noul guvern grec dorește consensul și uh, face eforturi pentru a obține un consens. Uh, ieri, uh, domnul Tsipras și președintele Comisiei au făcut o declarație comună pentru a deschide calea acestui consens, acestui acord pentru a construi o punte între noi. Parlamentul European, prin deciziile sale din mandatul trecut, a criticat foarte mult consecințele sociale negative uh, ale memorandumului și al intervenției troicii în Grecia, așa că întrebarea mea este următoarea. O întrebare foarte concretă după părerea dumneavoastră, ce trebuie să se întâmple pe 11 mai la Eurogrup? Ce trebuie să se întâmple pentru a se accelera tendința din ultimele săptămâni? Ce trebuie să facem um, în, pentru a contracara problemele grave legate de lichidități și ce veți face dumneavoastră pentru a contribui la acest proces, la acest acord. Mulțumesc. Prezident. Uh... Mulțumesc. Voi porni de unde ați pornit și dumneavoastră, domnule deputat. Regulile sunt aceleași pentru toți. Din punctul de vedere al respectării regulilor, nu există țări mari și țări mici, chiar dacă unele țări au o economie care cântărește mai mult în zona euro și ceea ce se întâmplă într-o țară care reprezintă 21% din PIB-ul zonei euro vizează foarte direct um, toate celelalte state membre, dar ceea ce se întâmplă în legătură cu uh, PIB-ul unei țări ca Grecia ne privește. De asemenea, mai ales când vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani, când PIB-ul Greciei a scăzut foarte mult, cu consecințe foarte grave pentru populație, ca populația care a suferit consecințele și se află într-o situație foarte delicată și situația politică este foarte tensionată în țara dumneavoastră. Dar regulile cu un anumit grad de flexibilitate sunt aceleași pentru toți. Dar Grecia se află într-o situație deosebită. Grecia face azi obiectul unui unor intervenții, să spunem, din partea altor state membre din zona euro, intervenții însă foarte importante care au permis să depășească situația din ultimii ani, dificultăților din ultimii ani. Și, bineînțeles, ne punem întrebări pentru următoarele săptămâni, dar și pentru următoarele luni. Grecia trebuie să continue să fie sprijinită de solidaritatea europeană, dar dacă avem o solidaritate în Uniunea Europeană, avem și reguli și aceste reguli, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie respectate de guvernul elen și cred că guvernul elen dorește să o facă. Sunt convins că guvernul elen dorește să o facă. Vă, voi spune care este punctul meu de vedere și voi răspunde la întrebarea dumneavoastră foarte precisă în legătură cu ce se va întâmpla pe 11 mai, lunea viitoare. Flexibilitatea există. Bineînțeles, guvernul elen și majoritatea politică din Grecia are posibilitatea de a schimba anumite elemente din program cu o condiție logică să înlocuiască aceste elemente cu alte elemente pentru ca echilibrul economic global, echilibrul bugetar din program să fie respectat. Acest echilibru bugetar global trebuie să fie respectat și să permită ca acest sprijin acordat de Uniunea Europeană să fie de asemenea respectat trebuie să țină cont de acest echilibru global, dar nu înseamnă că în toate dispozițiile uh, trebuie să rămână în aplicare. Guvernul uh, elen poate să renunțe la unele măsuri și să le compenseze cu alte măsuri, um, de unde dezbaterea actuală legată de flexibilitate, de contribuția unora și altora la bugetul elen. Ce se întâmplă pe 11 mai? Ei bine, nu vom ajunge la un acord definitiv, dar doresc și Mulți sunt de acord cu mine, deci doresc ca 11 mai să fie o zi pozitivă, o zi care să arate că lucrurile merg pe făgașul cel bun. Și deci această voință de a ajunge la o soluție e încă la îndemână și să nu se evoce riscul unui accident sau unei evoluții negative uh, a Greciei și deci a Uniunii Europene. Deci dorim ca 11 mai să fie un moment pozitiv. Mă întrebați ce faceți? Ei bine, facem eforturi pentru ca atmosfera pe 11 mai să fie pozitivă și cu toții să facem eforturi pentru a găsi un uh, compromis de calitate, să ajungem la un acord în legătură cu programul actual, dar și să discutăm despre măsurile necesare după programul actual. Mulțumesc! Stimați colegi, mai există 10 persoane înscrise pe lista vorbitorilor. Dacă vrem să folosim timpul uh, care ne-a mai rămas într-o manieră uh, rațională, atunci uh, trebuie să respectăm un timp de 5 minute. Prima vorbitoare, Eva Jolie. Eva. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru faptul că ne împărtășiți preocupările dumneavoastră. Eu aș dori să înțeleg mai bine poziția Franței în negocierile cu Grecia. Suntem cu toții conștienți de importanța poziției Franței și trebuie să spun că mi-e greu să înțeleg de ce insistăm sau insistați pe reforma pieței muncii, în timp ce guvernul Tsipras propune să lupte împotriva fraudei și a corupției. Nu credeți că această luptă este mai importantă pentru a reechilibra bugetul elen decât reforma pieței muncii pe termen scurt și mediu? ne obstinăm în continuare asupra acestei reforme, în timp ce în afara Europei uh, lumea arde. Și soliditatea poziției Greciei în Europa este atât de importantă pentru noi toți. După părerea mea, această atitudine nu e foarte realistă. Nu credeți că o țară prost administrată de zeci de ani și cu siguranță una dintre cele mai corupte țări din Europa, dereglementarea și privatizarea reprezintă riscuri suplimentare de evaporare a resurselor fiscale? Ensuite, <clears throat> ma deuxième... Apoi, mai am o serie de întrebări în legătură cu lupta împotriva evaziunii și optimizării fiscale, un flagel prezent în Grecia ca și în alte uh, state ale Uniunii Europene. Există exemple foarte concrete de întreprinderi miniere care funcționează în Grecia, care nu plătesc impozite deloc în această țară ci au uh, programe complet uh, artificiale de uh, ca, care implică țările de jos um, și vă întreb dacă sunteți pentru rapoartele țară cu țară, pentru întreprinderile multinaționale, așa cum o fac și băncile. Nu e nevoie de un test ca să vedem dacă lucrurile pot funcționa. Deja am făcut acest text pentru bănci și știm că funcționează. Sunteți pentru o reformă rapidă a directivei uh, privind dobânzile și redevențele uh, care permite întreprinderilor multinaționale să beneficieze de structuri absolut artificiale pentru a nu plăti impozite nicăieri. Ce inițiative uh, aveți de gând să adoptați pentru a progresa în acest sens? Jolie. Mulțumim, doamnă Jolie. Mai are, îi mai lăsăm domnului ministru două minute pentru a răspunde la întrebările adresate. Voi răspunde cât pot de repede la aceste întrebări importante. În legătură cu Grecia, se abordează multe subiecte și toate propunerile făcute în momentul de față de guvernul Elen pentru a eficientiza situația din punct de vedere fiscal uh, sunt bine primite. Toate propunerile care vor permite consolidarea, ca să nu spun crearea unei administrații fiscale eficiente și cinstite, bineînțeles, um, sunt bine primite. Um, de altfel, um, această reformă a făcut parte din, din acordurile din trecut și nu a fost pusă în aplicare până acum. Acest guvern dorește să facă această reformă, nu dorim să-l descurajăm. Din potrivă, Franța va ajuta guvernul elen uh, va încuraja guvernul elen um, și propune chiar o cooperare a administrației noastre cu administrația elenă pentru uh, a crea sisteme eficiente. În legătură cu piața muncii, um, problema nu este piața muncii în, în, uh, în sine, ci um, uh, problema salariului minim pe economie. Guvernul elen propune o creștere a salariului minim pe economie și putem înțelege acest lucru având în nevoie nivelul său, dar ritmul creșterii acestuia este legat sau va avea consecințe asupra competitivității uh, totale, generale a economiei elene. Uh, și aceasta este o preocupare. În ceea ce privește lupta împotriva evaziunii fiscale, bine, nu are rost să mai repet că este principala problemă astăzi și Franța, Germania și Italia au luat inițiative foarte ferme în acest sens cu consecințe importante și în 2015 vom obține deja rezultate uh, și le vom aplica încă din 2016. În legătură uh, cu uh, dobânzile și redevențele, bineînțeles, trebuie să luptăm împotriva dublei impozitări, um, să nu mai permitem fuga de impozite, uh, situații de care beneficiază anumite companii din Grecia, dar și din alte state membre. Înainte de sfârșitul anului trebuie să facem progrese uh, în acest domeniu. În fine, uh, în legătură cu ul pe țări, da, pe cât posibil, prin administrațiile noastre și apoi vom vedea ce vom putea face. Und antwort. 5 minute, domnul Marco Bari. Mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnului ministru că este prezent astăzi să ne răspundă la întrebări. Foarte pe scurt, în contextul grupului de lucru pentru revizuirea guvernanței, sprijinim poziția Franței din multe puncte de vedere, mai ales în ceea ce privește mecanismul de solidaritate, dar în legătură cu alte puncte, contribuția Franței este destul de vagă, mai ales în ceea ce privește consolidarea, coordonării și simplificării semestrului european. În uh, um, Pre- în presă circulă zvonul că înainte de 15 iunie Paris și Parisul și Berlinul vor, propune, vor face o propunere de revizuire a guvernanței. Eu mă întreb cum vor putea fi conciliate propunerile de revizuire ale guvernanței ale Franței cu cele ale Germaniei și care ar putea fi punctele comune între cele două poziții. Apoi ați calculat impactul asupra bugetului public al Franței dacă Grecia este din zona euro? Mulțumesc! la La ultima întrebare. Nu fac astfel de calcule pentru că locul Greciei este în zona euro. Deci Grecia va rămâne în zona euro pentru că asta dorește poporul elen, pentru că asta a spus guvernul și majoritatea politică din Grecia și pentru că dinamica Uniunii Europene nu este de a se reduce, ci de a se extinde și ar reprezenta un, un eșec politic considerabil, uh, ca să nu mai vorbim de consecințele economice, dacă am permite o altă cale decât rămânerea Greciei în zona euro. Apoi, Astăzi situația e foarte diferită de cea de acum câțiva ani. Avem uh, mai multe mecanisme de sprijin um, pentru bănci, pentru statele membre, ca să nu există consecințe majore. Uh, așa că ne vom concentra toate eforturile pe reușita dialogului actual, um, pe obținerea unui compromis necesar pentru ca Grecia să rămână în zona euro. Apoi, în ceea ce privește uh, chestiunile legate de revizuirea guvernanței economice, am uh, exprimat deja câteva elemente în intervenția mea inițială, da, vom avansa pe această cale în cadrul tratatelor actuale și chiar dacă putem avea o viziune pe termen mai lung cu evoluția tratatelor, cu siguranță va exista o inițiativă franco-germană care e necesară pentru a merge înainte, dar principala modificare pe care o doresc este, așa cum am spus, să avem o viziune globală a situației bugetare, economice, financiare și sociale în Uniunea Europeană, care apoi să fie declinată de la țară la țară în funcție de, de recomandările necesare pentru fiecare stat membru. Thank you. Now, Mr. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bernard Monu. Oui, bonjour, euh, monsieur. Bună ziua, domnule ministru. François Hollande, în campania electorală, a promis deficit zero pentru 2016, 2017, dar suntem departe de această situație. PIB-ul, deficitul PIB-ului este prevăzut pentru 3,8% anul acesta. Promite, eh, per, promiteți să reduceți bugetul cu 4 miliarde de euro dar, pe de altă parte, în Franța spuneți că situația economică se ameliorează, iar rata dobânzilor este foarte scăzută, apropiată de zero. Dar datoria Franței va costa 10 miliarde în plus pe an deficitul cumulat este de peste 220 de miliarde de euro. Uh, dar, pe de altă parte, impuneți așa numite reforme structurale și faceți să scadă salariile prin pactul de responsabilitate. Aceste reforme înseamnă pentru francezi că renunță la sistemul de securitate socială pentru a plăti pentru salvarea monedei euro, care a costat peste 70 de miliarde de euro uh, francezilor altfel spus, impuneți euro-austeritatea dacă nu aveți soluții pentru um, finanțele publice, căutați surse de inspirații în programul de patriotism economic. Economiile uh, bugetare vă vor ajuta să găsiți soluții. În calitate de ministru al finanțelor în Franța, știți ce înseamnă anatocism, adică efectul bulgărului de zăpadă. Și asta se va întâmpla, datoria publică va ajunge la aproape 100% din PIB, conform raportului Băncii Franței. Am două întrebări. În Franța nu reușiți să votați un buget echilibrat. Ce veți face cu cele 220 de miliarde de datorii ale Franței? În al doilea rând, veți face controluri fiscale în întreprinderile franceze mari implicate în scandalul LuxLeaks? Vă rog să-mi răspundeți în mod foarte precis. Oui, compte tenu de la precision de votre question. Da, ați pus întrebări foarte precise, așa că voi răspunde în mod foarte precis la înălțimea întrebărilor. N-am înțeles foarte bine dacă sunteți pentru scăderea deficitului și a cheltuielilor publice sau sunteți împotriva lor. În ceea ce privește guvernul și majoritatea politică din Franța, avem perspective de scăderea cheltuielilor publice cu 50 de miliarde în 3 ani. Deci în perioada 2015-2017 și acest control al cheltuielilor publice ne va permite, pe de o parte, să ne finanțăm prioritățile, învățământul sau securitatea internă și externă, inclusiv uh, forțele armate, dar aceste 50 de miliarde de economii ne vor permite să facem și să scadă impozitele. Impozitele scad considerabil, mai ales pentru întreprinderi, dar și pentru familii încă de anul, din anul acesta și va scade și deficitul, pentru că dorim să scade deficitul, dorim să ne controlăm datoriile uh, publice ale Franței. Și nu Comisia ne va impune 4 miliarde de economii. Aceste 4 miliarde de economii în acest an sunt necesare, necesare pentru a ne atinge obiectivul pe care noi le-am fixat în mod suveran și pe care l-a votat Parlamentul Franței în mod suveran. E nevoie de 21 de miliarde anul acesta. Um, deci, grație acestor 4 miliarde în plus, deci nu 21 plus 4, adică 25, ci 21 în total, vor fi economiile necesare pentru că Franța să-și respecte angajamentul față de propriul Parlament. Iată care este angajamentul nostru pentru Franța în cadrul european, pentru că noi credem în cadrul european și într-o zi va trebui să faceți calculele ce ar însemna ieșirea din zona euro pentru Franța și cât ar costa și veți vedea că um, argumentul dumneavoastră nu ar mai fi, uh, nu ar mai uh, fi valabil. Vă răspund. Ce faceți cu controlele fiscale în întreprinderile franceze implicate în LuxLeaks? Mulțumesc! Am răspuns deja altora. Doresc să vă spun că dorim să punem capăt acestor mecanisme, deci vom încuraja transparența pentru a permite administrației fiscale din toate statele noastre să controleze în cunoștință de cauză poziția reală a acestor întreprinderi și deci uh, vom trage consecințe pe propriul nostru teritoriu. Deci întreprinderile care au beneficiat de decizii fiscale ca să nu plătească impozite, vor plăti mai multe impozite în Franța. Da, în trecut, dar ce faceți cu pierderile din trecut? Nu mai aveți timp, spune domnul președinte. Ernest de Lange. Yes, thank you very much. Uh, two questions. Mulțumesc. Două întrebări, două minute și aveți trei minute pentru a răspunde. În ceea ce privește zona euro per ansamblu și dezbaterea globală pe care vreți să o purtați pe tema aceasta, salutăm, bineînțeles, inițiativa dumneavoastră, dar vreau să precizați uh, Spuneți-ne care este ideea dumneavoastră. Spuneți că vreți o dezbatere globală, dar în același timp vreți și o discuție cu fiecare stat în parte. Deci, să înțeleg că, din punctul dumneavoastră de vedere, uh, Uh, dacă Germania are un deficit de 4%, considerați că și celelalte state membre trebuie să uh, respecte acest uh, prag? Sau sunteți de părere că această dezbatere ar trebui să oblige toate statele membre să respecte pragurile deja stabilite și anume pragul de 3%? Deci, care e părerea dumneavoastră? În al doilea rând, dacă vreți să purtați o dezbatere cu privire la poziția zonei europene în ansamblu, bineînțeles că nu puteți să vă prefaceți că zona euro sau Uniunea Europeană este un fel de insulă independentă. E clar că această dezbatere trebuie să se poarte și pe tema poziției zonei euro în economia globală. Și uh, nu puteți ajunge decât la concluzia că uh, competitivitatea noastră scade, reprezentăm uh, mai puțin de 10% din populația globală, 25% din uh, PIB-ul global este reprezentat de uh, PIB-ul european, dar în același timp PIB-ul european acoperă 50% dintre cheltuielile mondiale cu privire la asistențele, uh, ajutoarele sociale. Deci, iată cam care este situația în care ne aflăm. Dacă vrem însă ca și pe viitor să fim cât de cât competitivi, atunci trebuie să venim cu inovații. E clar că Europa nu vrea să folosească uh, metoda chineză și tocmai de aceea trebuie să fim inovatori, creatori și tocmai de aceea uh, și doar așa putem să fim competitivi. Și cum anume vreți ca această competitivitate să devină regula zilei în Franța și în celelalte uh, țări? Întrebarea este una scurtă, dar subiectul este foarte important. Da, încep de la final. Trebuie să fim mai inteligenți, inovatori, competitivi, pentru că, acesta este, pentru că în joc este viitorul continentului nostru. De ce spun că trebuie să vorbim mai întâi de toate despre uh, Uniunea, Globală, Uniunea Europeană și zona euro și mai apoi despre statele membre. Pentru că la întâlnirile internaționale, cu, uh, la G20, etc., de fiecare dată s-a pus în discuție tocmai situația economică a zonei euro. Uh, care avea efecte asupra um, uh, tuturor celorlaltor parteneri internaționali. Deci e clar că lumea, în momentul în care ne privește, nu privește statele europene disparate, ci privesc uh, zona euro și economia Uh, europeană pe ansamblu înainte de a face o analiză defalcată. Deci e clar că această Europa poate să rămână uh, puternică pe plan economic, dar nu doar pe planul acesta, ci și pe plan uh, politic, cultural, etc., doar dacă rămâne în această viziune comunitaristă. Mă întrebați cum putem trece de la viziunea, viziunea globală la viziunea unitară. Uh, Păi cam asta facem noi cu noua comisie. În momentul de față, comisia începe cu a face o analiză în zona euro, pornind de la, inclusiv bugetară. Pornind de la această analiză, se fac recomandări uh, diferitelor state. și Germaniei îi uh, se re, reproșează anumite lucruri și Franței, dar și Germaniei. BCE-ul a atras atenția Germaniei pe anumite uh, teme în trecut. Uh, iată, aceasta este, aceasta este acesta este punctul de plecare și mai apoi se trece la uh, recomandările pe stat și doar astfel, prin această convergență, se poate ajunge la atingerea obiectivelor și responsabilităților uh, zonei euro și a Uniunii Europene pe plan mondial. Pentru că să nu uităm, uh, la nivel mondial e necesar un continent european solid și în momentul în care Europa o duce rău, toată lumea o duce rău de asemenea. Dați-mi voie să vă întreb sau să vă spun că nu am înțeles cum anume Franța și Uniunea Europeană își vor îmbunătăți competitivitatea. Cred că domnul ministru ar fi trebuit să răspundă și la această întrebare. Domnul președinte, da, poate n-a răspuns acum, dar cu siguranță în următorul uh, răspuns uh, va spune mai multe despre lucrul acesta, dar ați, uh, ați citit că până la urmă Uh, din punctul de vedere al Comisiei Europene uh, la capitolul competitiv din, din perspectiva Comisiei Europene în previziunile pentru 2015 uh, e clar că competitivitatea e, la un, e pe un loc înalt. Vă mulțumesc, domnule ministru. Există o serie de motive pentru care, în momentul de față, ar fi necesară o soluție pragmatică cu Grecia, pentru Grecia. Există o mulțime de motive pentru ca în momentul de față să fim uh, pragmatici din punct de vedere fiscal. Putem, prin uh, pragmatismul uh, fiscal să punem pe picioare o agendă fiscală pe termen lung solidă. În același timp, însă, eludarea regulilor subminează soliditatea și, de asemenea, necesitatea regulilor. Să punem întrebarea dacă strategia despre care dumneavoastră vorbeați, strategia evoluției eh, graduale, periodice a regulilor, este suficientă pentru a eh, relua frâiele în mână și pentru a asigura Uh, sustenabilitatea sistemului. Oare n-ar fi bine ca printr-o modificare a tratatelor încă din momentul de față să aprofundăm și mai mult zona euro, tocmai pentru a întări democrația la nivelul zonei euro? Ce părere aveți despre o asemenea strategie? Mulțumesc pentru această întrebare. Știu că ați fi putut o pune și în Franța, pentru că cunoașteți bine limba aceasta și cunoașteți foarte bine și Franța. Înțeleg de ce ne punem această întrebare, dar nu cred că flexibilitatea a, pe baza respectării a, regulilor este un risc a, pentru credibilitate, Și din potrivă tocmai datorită faptului că de anul trecut uh, s-a venit cu o nouă manieră de a vedea lucrurile, dar o nouă manieră, dar la fel de exigentă, uh, deci consider că uh, prin această, această manieră nouă, zona euro o duce mai bine și ea este mai credibilă la nivel mondial. În octombrie anul trecut, spuneam, uh, în fața femeiului, în momentul în care se făcea analiza riscurilor în, uh, în uh, lume, că, până la urmă, cea mai uh, riscantă zonă este zona euro. Dar, în ultimele zile, s-a descoperit că uh, riscul pentru zona euro a dispărut. Asta înseamnă că credibilitatea zonei euro a fost uh, reîntărită. Asta tocmai datorită punerii în aplicare a regulilor pe care le-am creat. Să mergem mai departe în, econ- în Uniunea Economică și Monetară? Da, sunt într totul de acord cu asta. Să mergem până într-acolo încât să modificăm tratatele? Înțeleg această Uh, propunere dar consider că o asemenea abordare în momentul de față ar fi contraproductivă, ne-ar uh, ne-ar împiedica să punem în aplicare o mulțime de lucruri care trebuie să fie puse în aplicare. Deci, eu sunt pragmatic. În cadrul tratatelor existente putem face mult pentru convergență și mai apoi vom vedea, vom vedea unde am ajuns. Sunt sigur că o dezbatere asupra tratatelor nu poate da rezultate pozitive. Într-adevăr, chestiunea democratică este, în, uh, în, uh, este esența acestor uh, dezbateri, dar cred că o asemenea discuție nu ar putea fi acceptată decât dacă Uniunea Europeană se va descurca mai bine pe plan economic, pe plan al ocupării, etc. Deci, practic, misiunea noastră este aceea de a arăta cetățenilor că venim cu soluții, soluții pozitive. Uh, Uh, um, uneori uh, cetățenii pot avea impresii greșite, nejustificate, dar noi trebuie să le demonstrăm că lucrurile nu stau așa. Mulțumesc. Domnule Amasur, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul ministru este în fața noastră. Domnule ministru, s-au tot pus întrebări pe tema fiscalității, impozitării uh, companiilor. Uh, suntem încântați de poziția Franței cu privire la resursele proprii ale Uniunii Europene, cu privire la taxa pe tranzacția financiară, cu privire la armonizarea bazelor de impozitare a companiilor. Dar ați vorbit despre aceleași, aceste lucruri. Dar în același timp, la televiziunea publică franceză, inclusiv ieri, s-a tot vorbit despre marile companii franceze care sunt controlate de stat și care folosesc o serie de procedee de evaziune fiscală. Mă gândesc la EDF, Renault sau aeroportul din Paris. Sindicatele companiilor au devoalat o serie de informații. Cum poate guvernul francez să fie credibil în fața cetățenilor proprii și în fața partenerilor europeni dacă companiile pe care le controlează dau, iată, uh, exemple negative? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, care este perfect legitimă. Dispozitivele pe care, care au fost puse în aplicare sunt vechi. Și pentru că sunt vechi, adeseori se înscriu în mecanisme uh, care vizează tocmai uh, rentabilitatea companiilor deținute de stat. Eu sunt uh, de acord cu dumneavoastră, uh, dar în același timp îmi dau seama că vorbim aici nu, despre, nu doar despre companii deținute de stat, ci și despre uh, Uh, companii uh, la care statul francez are o, participa, uh, o participare. O participare care nu este însă de peste 50%. Odată ce statul este prezent în, într-o companie, deține acțiuni la o companie, statul trebuie să ceară în Consiliul de Administrație și în toate celelalte foruri forumuri exemplaritate. Și asta am cerut eu întotdeauna. Reprezentanții statului în, cons- în consiliile de administrație uh, întreabă întotdeauna care sunt filialele companiei, care sunt uh, locațiile acestora, care sunt obiectivele comerciale ale respectivelor filiale. Uh, se uh, în cazul în care aceste obiective sunt doar uh, fiscale, atunci e clar că reprezentantul statului în Consiliul de Administrație uh, se opune diferitelor măsuri menite a facilita activitățile, activitățile acestor filiale. Și am fost întotdeauna cât se poate de hotărâți. Nu putem fi credibili în lupta noastră pentru optimi- optimizarea fiscală în Franța și în uh, Europa atâta timp cât nu suntem exemplari și noi și severi și noi în cazul companiilor în care suntem prezenți. Domnul Rod- Rodriguez, doamna Rodriguez, vă mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, salutăm uh, dorința Franței de a relansa procesul de completare a proiectului Uniunii Economice și Monetare. Una dintre întrebările esențiale în contextul acesta este, bineînțeles, necesitatea creierii unui buget, un buget dedicat pentru această Uniune. Vreau să vă întreb dacă sunteți uh, deschis unei asemenea propuneri și care ar putea fi rolul acestei uh, capacități bugetare odată ea uh, constituită. Ar putea oferi sprijin programelor sociale sau ar putea prom, oferi sprijin statelor membre în cazul în care acestea se confruntă cu riscuri asimetrice. Vă mulțumesc, doamnă deputat. Într-adevăr, o dezbatere foarte complexă care se, știu că se poartă la parla- Parlamentul European, pentru că această temă vizează prerogativele Parlamentului European, nu așa, dar este o dezbatere care se poartă și la nivelul statelor membre. Deci încerc acum să depășesc constrângerile momentului, spunând că da, resursele proprii, capacitatea bugetară proprie sunt necesare pentru aprofundarea solidarității europene și pentru afirmarea până la urmă a principiilor democratice ale Parlamentului European. Această perspectivă este cea pe care o visăm întotdeauna. În momentul în care 11 state membre lucrează asupra temei taxei pe tranzacția financiară, ne dăm seama că această taxă ar putea să se transformă într-o resursă proprie care ar putea permite Uniunii Europene în manieră globală să ducă o politică, în primul și în primul rând, de solidaritate, atât pe teritoriul propriu, cât și în afara acestuia. Eu îmi doresc ca Europa să fie mai prezentă decât este în momentul de față pe plan internațional. Uh, de altfel, Uniunea Europeană sprijină statele în curs de dezvoltare, își aduce aportul la lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceasta este o temă care vizează întreaga planetă și este un subiect în care uh, Uh, Europa poate da dovadă de uh, exemplaritate. Și știți prea bine că Franța va găzdui la finele anului acestuia întâlnirea COP21 și noi, în calitate de țară gazdă, dar și din pricina convingerilor noastre fundamentale, ne dorim ca acest subiect să fie mai uh, atent și mai profund discutat la nivel european. Avem capacitatea intelectuală de inovare, dar și cea financiară necesară pentru a sprijini proiecte care sunt uh, potrivite pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare aflate în dificultăți în momentul de față să depășească problemele acestea de mediu care, cu care se confruntă. Uh, avem instrumentele necesare pentru a scădea consumul nostru de energie. Am amprenta ecologică, etc., care, iată, își pun amprenta asupra întregii planete. Uh, bineînțeles, uh, revenind la contextul în care ne aflăm în, uh, în momentul de față, trebuie să recunoaștem, niciun ministru nu vrea ca bugetul său nu să, să, să scadă datorită constituirii acestor resurse proprii. Dar trebuie să ne pregătim pentru un moment în care criza economică va, va fi trecut și vom putea să ne concentrăm și pe, pe acest subiect. Mulțumim, domnul Cristos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați evocat foarte multe elemente în ceea ce privește negocierile guvernului din Grecia cu Eurogrupul, pentru că până în prezent au existat niște interpretări destul de diferite care, dincolo de interesul politic pe care îl suscită, creează de asemenea și probleme în felul în care funcționează economiile. Adică mulți oameni sunt de părere că uh, economia elenă nu va fi stabilizată, oamenii își retrag economiile din bancă și așa mai departe. Și atunci întrebarea este următoarea. Uh, despre ce anume, ce anume negociați la nivel de Eurogrup? Discutați despre prelungirea cu 5 luni a programului actual și asta pe baza acordului din 22 februarie sau discutați despre altceva? Cum ar fi, spre exemplu, acoperirea nevoilor financiare ale statului elen pentru 2015 și 2016? De fapt, ce anume se negociază? Și, în paralel, mai sunt și alte proceduri, spre exemplu, o prelungire de patru luni a acordului. Și dumneavoastră vă pregătiți să acoperiți golul financiar din 2015 și 2016. Despre ce anume se negociază exact? Pentru că și noi avem, uh, în calitate de oameni politici, niște uh, răspunsuri pe care trebuie să le dăm cetățenilor. Și în funcție de rezultat, e clar că acest lucru va permite să avem o privire de ansamblu mai clară în ceea ce privește economia din Grecia. Mai întâi, aceasta trebuie să se stabilizeze și abia apoi vom putea vorbi despre creștere. Da, mulțumesc, domnule deputat, pentru această uh, întrebare întrebare care se referă direct la țara noastră, dar nu numai, ci și la întreaga zonă euro și la întreaga Uniune Europeană, într-un context ca în care astăzi avem o reluare, o relansare destul de slabă a creșterii economice și e clar că avem nevoie de încredere. Încredere pentru economia elena, pentru că aceasta să regăsească calea creșterii și economie, încredere pentru economia europeană, pentru că dacă nu stabilizăm lucrurile în Grecia, ce va fi uh, o adevărată catastrofă economică nu doar pentru Grecia, ci și pentru uh, Uniunea Europeană, pentru că va jena, va pune sub semnul întrebării această relansare economică. Deci, întrebarea e cum vom găsi niște soluții durabile pentru Grecia. M-ați întrebat despre ce discutăm, ce negociem. Ei bine, vă răspund. Înainte de toate, discutăm despre programul în curs. Acesta trebuie finalizat. Deci, pentru a-l finaliza, trebuie să știm în ce etapă ne aflăm, care sunt evoluțiile dorite și necesare și contrapartidele uh, ce pot fi oferite, pentru că e nevoie de un echilibru. Astea sunt discuțiile în cadrul acordului din 22 februarie și cu un, uh, o scadență la sfârșitul iunie. Acum, în același timp, discutăm nu despre un nou program, ci încercăm să vedem care va fi urmarea. Pentru că vreau să utilizez un termen neutru. Eu cred că Grecia va, va trebui în continuare să fie însoțită uh, însoțită poate nu în același fel, poate nu cu aceleași instrumente, nu cu aceleași sume. Toate aceste lucruri pot fi variabile, însă va fi în continuare nevoie de oarecare însoțire, în așa fel încât în reapariția încrederii să fie un uh, element, un factor durabil, în așa fel încât deciziile care sunt luate să uh, fie luate pe termen mijlociu, ca să, încrederea să fie uh, clară în rândul deponenților, aceștia să revină înspre bănci și să își redepună economiile, în așa fel încât să existe o oarecare formă de liniște și pace, în așa fel încât oamenii să se întoarcă la lucru și economia să poată fi relansată. Uh, e un lucru care a lipsit în ultima vreme Greciei și e nevoie de acest lucru. E clar că avem nevoie de creștere. Thank you, Pervaș Beres. Mulțumesc și acum doamna Pervaș Berez. Mulțumesc, domnule ministru. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că gândiți în mod global ceea ce faceți în Franța, îl faceți nu numai pentru Franța, ci și pentru Europa. Și în această stare de spirit ne-ați spus că trebuie să ne gândim uh, la eventualele evoluții într-un orizont imediat în materie de politică economică și monetară. Dar dați-mi voie să vă spun că eu cred că ar trebui să ne gândim și la uh, drumul pe care îl vom parcurge, care este destinația. Trebuie să avem o viziune clară, unde vrem să ajungem, pentru că doar astfel vom reuși să punem în aplicare acele etape, să instaurăm acele etape care ne vor permite să desăvârșim Uniunea Economică și Monetară. Și vorbind de acest drum, de această cale, e clar că chestiunea economică și monetară reprezintă o, o, o etapă importantă. Dezbaterea aceasta există deja. Și acest lucru se va armoniza și cu o altă dezbatere care va interveni ulterior, și anume bugetul european. Cum vom concilia cele două elemente? Pentru că în dezbaterea referitor la bugetul Uniunii Europene, uh, chestiunea resurselor proprii apare. Și dacă ne dorim resurse proprii pentru zona euro, e clar că e nevoie de finanțe pentru a, pentru a avea această capacitate bugetară. Altfel spus, cum vom finanța mâine mai multă solidaritate între europeni, tocmai pentru a câștiga această luptă a competitivității la nivel internațional, mondial. Astăzi ne aflăm într-o etapă, și anume planul de investiții. Planul de investiții e pe masa de discuții, dar e un plan mic. E binevenit, dar e mic și peste doi ani e gata. Și atunci ce facem? Ce vom face pentru zona euro, pentru Uniunea Europeană? Cum vom găsi acea capacitate de a menține competitivitatea noastră în mod durabil și susținută și cu uh, uh buget? E o întrebare care se pune atât pentru zona euro cât și pentru întreaga Uniunea Europeană. Și, ca și cireașă pe tort, uh, cum considerați dumneavoastră evoluția dezbaterilor viitoare referitor la aceste resurse proprii? Domnule Domnul ministru, da, e o dezbatere fundamentală, dar în același timp și delicată. Delicată pentru că, revin asupra acestui punct, am mai spus-o și într-un context bugetar global pentru fiecare dintre statele noastre membre. Contextul e dificil pentru că ne aflăm într-o situație în care uh, lucrurile sunt uh, complicate. Am putea avea o punere în aplicare a acestor resurse proprii și a spiritului european care anim aceste resurse proprii, și care ne permit să desfășurăm niște politici de solidaritate pe teritoriul european sau în afara acestuia pe viitor. Orizontul este, dorința noastră de viitor este să sporim aceste resurse proprii. Deja, încă de pe acum putem spune că există niște dispozitive de resurse care sunt utilizate pentru a alimenta resursele proprii și care se află la dispoziția resurselor europene. Mă gândesc la mecanismul de Uniune Bancară și Fondul de Rezoluție, care și el, la rândul său, este alimentat de diferite contribuții. Deci puteți observa că avem deja anumite dispozitive în acest sens avem niște dispozitive de solidaritate și ne putem bizui pe ele și eventual să încercăm să dezvoltăm politică cu politică astfel de mecanisme în așa fel încât să fim gata pentru saltul final și anume să ajungem uh, într-o situație în care democrația se poate exprima și suveranitatea se poate exprima. Deci, în contextul de astăzi, această viziune pragmatică uh, pe care doresc să o promovez, e bine, este una bună, însă pragmatismul nu trebuie să fie contrar ambiției. De altfel, pragmatismul este mai eficient în momentul în care se înscrie într-o perspectivă de viitor. Thank you, thank you, Chair. Domnul Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, dumneavoastră Ați vorbit în prezentarea dumneavoastră inițială despre situația economică din Franța și poate că au fost puse subliniate multe clișee azi dimineață și anume că politicienii promit multe, dar n-ajung la rezultat concret și că e nevoie de reforme și că pentru a face o adevărată reformă uh, lista e mai lungă decât uh, am putea crede și durează mult mai mult până implementez concret acest lucru. Acum vreau să vă întreb în mod foarte prietenos, de ce e așa de greu să se implementeze niște reforme necesare. Și mă uit la reformele implementate în ultimii ani. Vă întreb asta așa, uh, în mod foarte prietenos, pentru că e clar că e nevoie de competitivitate, pentru că e vorba și de competitivitate atât a zonei euro ca și a întregii Uniunii Europene. E vorba de atractivitatea acestor uh, regiuni pentru investitori. Și atunci întrebarea, ce se va face cu costurile uh, forței de muncă, costurile pe piața muncii, cum le vom reduce? Pentru că e clar că flexibilitatea pe piața muncii este un factor cheie care atrage investiții și în Franța putem spune că salariul minim e destul de ridicat și atunci oare nu cumva acest lucru s-ar putea să fie o cauză pentru rata destul de ridicată de șomaș din Franța? Oare vreți să faceți ceva pe acest punct? Și ultima întrebare, ca și un follow-up la ce a întrebat doamna de Lange Adinaur, v-a întrebat despre surplusul și deficit. Uh, iar răspunsul dumneavoastră a fost nu, nu, uh, imaginea per total este importantă, privirea de ansamblu. Însă eu aș vrea să vă întreb, în momentul în care există dezechilibre, oare asta nu e important în Uniunea Europeană? Evident. Preș- uh, domnul ministru, da, evident, dezechilibrele economice uh, sunt importante în Uniunea Europeană și reprezintă uh, o dificultate. Cu toții vrem să luptăm împotriva acestor dezechilibre, cu politici pe termen lung, politici de convergență, cu politici sociale. M-ați pus întrebarea în ce privește venitul minim garantat în Franța. Uh, uh, putem discuta despre asta, putem discuta despre, eu știu, anumite mecanisme care pot fi introduse pentru a reduce costurile uh, forței de muncă. Însă mie mi se pare bine să avem și oarecare convergență socială, pentru că uh, există divergențe, divergențe economice, de competitivitate și divergențe sociale care poate treptat, treptat, respectând specificul fiecarei țări, puterea de cumpărare în fiecare țară, tradițiile și obișnuințele din fiecare țară, există țări în care salariul minim este rezultatul unui dialog între partenerii sociali. În alte țări e vorba de o decizie luată la nivel central, de către stat. Formele sunt diferite, însă e vorba de o convergență care ar fi binevenită. Evident, noi nu vom modifica venitul minim garantat, ci punem la punct niște reforme aprofundate. Dumneavoastră mi-ați spus în mod amical de ce, ne-ați întrebat amical de ce e așa de greu să opereze o reformă în Franța. Dar de ce vi se pare atât de greu de înțeles că Franța face reforme? Vedeți, suntem oarecum așa prizonieri a unor clișee. Vă dau un exemplu. Noastră mi-ați spus, a, costurile forței de muncă, costurile sociale, trebuie o reformă. Păi facem asta. V-am spus 40 de miliarde de euro de economii etalat uh, uh, pe, patru ani, pe o durată de patru ani de zile. V-am spus că facem această reformă și acest lucru va permite întreprinderilor din Franța să ia o decizie dacă da sau nu doresc să investească perspectiva de investiții în 2015 este de 7%, plus 7%. Deci, vedeți, facem această reformă. Evident, poate avem o parte de răspundere în ceea ce privește comunicarea pe marginea acestei reforme. Însă, uh, e clar că bunăvoința de care vorbeați dumneavoastră adinaur trebuie să fie reciprocă. Apoi, v-ați referit la piața muncii. Noi, în mod considerabil, am făcut o reformă a ceea ce numim uh, disponibilizările colective de peste 10 salariați din cauze economice, deci nu din cauze individuale pentru fiecare uh, persoană în parte. Întreprinderea are dificultăți, și cu regret în suflet trebuie diminuat numărul de angajați. Cum se face acest lucru? În Franța s-a spus mereu că e vorba de un dispozitiv de disponibilizare foarte greoi, foarte costisitor și așa mai departe. Dar acum nu mai e adevărat. Acesta a fost modificat. A existat dezbatere între partenerii sociali, patronali, sindicali și nu asta e imaginea care de obicei vine în minte când vorbim de Franța și dialog social. Dar s-a făcut această reformă, această modificare. E o realitate și cei care doresc să uh, aprofundeze lucrurile, spre exemplu situația firmei Goodyear, pentru că știm că a fost un caz care a durat 6-7 ani de zile, a fost o situație de incertitudine pentru angajați. Bun, așa ceva, un astfel de caz, nu se mai poate întâmpla în Franța. Deci a existat o reformă, însă faptul că ai făcut o reformă, asta nu înseamnă că ai făcut una și gata și nu mai trebuie. Deci noi vom continua să monitorizăm această situație și vă rog și eu cu multă bunăvoință și în mod prietenos să, să, să recunoașteți faptul că Franța e capabilă de reforme. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule ministru. A fost o dezbatere foarte rodnică, constructivă, foarte bogată și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru întrebările ce au, pe care le-au pus și reforma realizată în ceea ce privește dialogul social uh, e interzisă. Nu e interzisă de tratate, ci e un subiect tabu, în fine. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. E clar că de multe ori uh, dezbaterile devin aprinse, însă cred eu că ultimele cifre uh, ne-au demonstrat că ne aflăm pe calea cea bună, către redresare, relansare și e momentul să vedem cum concret ne putem îmbunătăți guvernanța și în acest sens idei există. Ele au fost discutate și, foarte, și pot fi foarte utile și pentru munca noastră viitoare. Așa că așteptăm cu mare nerăbdare să continuăm dialogul cu dumneavoastră, cu Franța. Și vreau să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la discuțiile noastre și la faptul că ne dorim un scop cât mai ambițios pentru întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc. Următoarea ședință va avea loc pe data de 26 mai 2015 la ora 15. Mulțumesc. S-a închis ședința.